ani după uh, sfârșitul Holocaustului, antisemitismul este în creștere în Europa. Pentru mine, definiția uh, antisemite, uh, antisemitismului uh, mi se pare că este valabilă uh, și anume cea adoptată de uh, Parlament uh, odată cu comemorarea Holocaustului. Uh, când, li se, când nu, li se uh, respect, nu li se recunosc anumitor oameni pe uh, diferite criterii um, totalitatea drepturilor. Este clar că valoarea unei societăți se măsoară după modul în care își tratează minoritățile. Helga Stevens, bardzo proszę. Mulțumim, doamna Helga Stevens. Voorzitter, beste collega's. Domnule președinte, dragi colegi, Am ascultat foarte bine despre uh, suferințele comunității LGBT sau al jurnaliștilor, însă nu vom vota totuși pentru acest raport, deși sunt niște chestiuni importante. Noi suntem de asemenea pentru asistența acordată persoanelor cu handicap, însă raportul nu e deloc nuanțat, nu face diferența între migrația legală și cea ilegală, reunificarea uh, familie e considerată ca o măsură de promovare a imigrației și, de altfel, cred că se vorbește mult prea mult despre politica de azil pentru a face față imigrației. Reglementarea europeană nu permite să avem o politică strictă pentru respectarea uh, legislației. E totul amestecat aici. Mi-ar fi plăcut ca fiecare dosar să fie abordat separat. Asta am cerut noi întotdeauna și așa vom cere întotdeauna. Mai mult, în acest raport nu se vorbește despre scandalul deținuților politici din Spania. Rușine! Mulțumim, doamna Natalie Grisbeck are cuvântul. Coleg. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. 2017 a fost uh, un an întunecat pentru drepturile fundamentale, mai ales pentru libertatea de exprimare, pentru că deseori, prea des, în uh, incinta Parlamentului, am, uh, a trebuit să păstrăm momente de reculegere pentru a onora memoria celor care au dispărut, exercitând profesia de jurnalist. Actorii ai democrației care au fost amenințați pentru rolul lor de a atrage atenției asupra problemelor, pentru că luptau împotriva corupției, a spălării de bani și a evaziunii fiscale. Trebuie să tragem concluziile să învățăm lecțiile de pe urma acestor evenimente și la momentul în care o retorică antimedia apare peste tot, se vorbește despre hărțuirea acestor persoane și activiștilor pentru drepturile omului, trebuie să ne reamintim de Bomarșe care ne spunea ă, fără libertatea de a blama, nu poți să faci nimic. Iată de ce salut ă, acest raport care subliniază evenimentele disproporționale care au avut loc în 2017 față de aceste drepturi fundamentale. Mulțumesc, doamna Reintke. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, să ne uităm în Europa. Peste tot oamenii ies în stradă cu steaguri europene, la București, la Varșovia, la Viena, la Berlin. Și de ce um, afișează steagul european? Ni se adresează nouă pentru că statul de drept și drepturile omului sunt atacate în multe state membre din Uniunea Europeană și își doresc acțiune din partea noastră. Articolul 7 a dovedit că este un instrument puternic, însă în același timp foarte nepractic în implementare. Tocmai de aceea avem nevoie de instrumente suplimentare pentru a respecta, apăra statul de drept și drepturile fundamentale. De exemplu, un grup de experți care să monitorizeze constant evoluțiile în ceea ce privește statul de drept. Dezbateri uh, în mod regulat pe acest subiect și dacă există încălcări să avem un mecanism de sancțiuni pentru a putea acționa. Parlamentul European este singura instituție aleasă direct de către cetățenii europeni și, dreptul, și lupta pentru drepturile fundamentale și statul de drept trebuie să fie um, prioritatea pentru acest uh, Parlament. Și asta nu este um, ceva ce ține de orientare politică, este ceva fundamental ce ține și ce trebuie să urmărim împreună. Deci haideți să ducem această luptă împreună. Mulțumesc. Avem o întrebare cu cartonașul albastru către dumneavoastră din partea doamnei uh, Grapini. Dar să nu vă uh, supărați, doamnă Grapini, nu avem timp pentru um, cartonașe albastre, pentru că trebuie să încheiem până la ora 17. Urmează acum domnul Etheridge. Zaoszczędziliśmy wobec tego trochę czasu, wobec tego pan Michał Marusik, bardzo proszę. Domnul Etheridge nu este în sală, urmează domnul Marusik Mulțumesc, domnule președinte. Drepturile fundamentale, ca drepturi naturale, sunt doar trei. Dreptul la viață, la libertate și la proprietate. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra unui detaliu interesant în legătură cu proprietatea. Ceea ce câștigi îți este proprietatea. Oamenii au dreptul natural de a dispune de roadele muncilor acest element de proprietate, și anume venitul, uh, este încălcat. Angajatorii cred că e ceva firesc. E o practică obișnuită să li se încheie oameni, să se le confiște oamenilor proprietatea prin intermediul uh, impozitelor. E ceva imoral, însă protejat din punct de vedere juridic. Și mai există și niște aspecte pragmatice aici. Oamenii sunt pedepsiți pentru faptele bune pe care le fac și sunt plătiți pentru lucruri inutile. Și asta nu face decât să aducă în detriment uh, productivității Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu va pieri pentru că este un parazit, însă organele parazitate nu prea se descurcă bine. Deci haide să tratăm aceste drepturi așa cum se cuvine. Domnul Fontulis. Mulțumesc. Raportul pe care îl dezbatem astăzi conține destule greșeli. În text se vorbește, de exemplu, de prevenirea oricărei forme de deteriorare a statului de drept, fiind vorba aici de respectarea legislației. Însă, din punctul meu de vedere, legislația trebuie respectată oricum. Nu trebuie să hotărâm noi dacă se respectă sau nu. Și sper ca raportorul să nu considere că instituțiile europene sau ONG-urile ar avea astfel de competențe. Pe de altă parte, se vorbește și despre drepturile migranților și a refugiaților și trebuie să știți că uh, migranții nu, au, nu reprezintă un drept fundamental. Statele membre hotărăsc cine are voie să le traverseze frontiera sau nu. Pe de altă parte, toată lumea trebuie să aibă aceleași drepturi ca cetățenii din alte state membre, dar nimic în plus. Vreau să vă reamintesc, pe de altă parte, că Parlamentul n-a condamnat niciodată sutele de atacuri față de conaționalii noștri și vorbesc aici despre un băiat care a fost asasinat de militanți de stânga. Mulțumesc. Domnul Zver de obicei îl laud pe raportor, pe, pe raportor pentru raportul său. De data asta însă nu o pot face. Este vorba de o viziune distorsionată a drepturilor fundamentale. Sunt e, se fac, practic în acest raport se ignoră drepturile fundamentale reale și se creează un drept din migrația ilegală. avem de-a face cu... Mm, se, se spune că în Uniunea Europeană există violență, discriminare, dar nu este cinstit față de Uniunea Europeană. Suntem un spațiu al libertății, al drepturilor omului, în care demnitatea umană este respectată. De ce când ați uh, redactat acest raport, uh, nu v-ați consultat mai mult cu colegii? Uh, de ce um, nu reflecta, ați reflectat pozițiile tuturor? Um, acest raport este neechilibrat, asimetric și nu îl pot uh, sprijini. Mulțumim. Domnul Weidenholzer acum. Raportul anual privind uh, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este un moment cheie pentru Comisia uh, Libe. Uh, Carta Drepturilor Fundamentale este busola după care noi lucrăm și este esențial să știm dacă drepturile sunt respectate, care este situația în statele membre și care este evoluția temporală. Raportorul, domnul Tericabras, și-a asumat sarcina de a uh, face o evaluare mai sistematică decât uh, până acum. Și cred că i-a reușit. Felicitări! Pe bună dreptate face referire și la Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Expertiza acesteia ar trebui să fie folosită uh, mai mult, nu numai când vine vorba de raportul anual privind drepturile fundamentale, ci și când vine vorba de uh, redactarea de acte normative. Este o recomandare pe care grupul nostru o preia cu plăcere

comunitate de valori. Am auzit-o pe colega de la PP care spunea că de ce n-am făcut mai multe compromisuri, pentru că nu se fac compromisuri în ceea ce privește drepturile omului sau anumite principii, cum ar fi egalitatea. Da, totul e în regulă în Uniunea Europeană, nu există violență la adresa femeilor, dar întrebați-le pe femei câte dintre ele sunt hărțuite, sunt supuse violențe în viața de zi cu zi. Raportul ne arată de asemenea că trebuie protejate drepturile LGBTI. În țara mea am aflat că peste 200 de pastori creștini au semnat declarația de la Nashville, care este foarte homofobă, transfobă. Poate că ar fi interesant să știm cine din sala asta cunoaște această declarație și a și semnat-o eventual. Deci eu sprijin acest raport din tot sufletul, inclusiv considerentul 7 și alineatul 23, unde se vorbește despre dreptul fundamental al femeilor de a hotărâ în ceea ce privește propriul lor corp. Nu există un drept mai, mai fundamental ca acesta. Vă mulțumim, domnul Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este o uniune de valori și de principii. Și Uniunea Europeană are datoria să nu cedeze niciodată în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, nu numai în statele membre, cât și în statele care vor să adere la Uniunea Europeană. Este inacceptabil din punctul nostru de vedere ca țări care vor să adere la Uniunea Europeană și care primesc ajutoare de preaderare precum uh, Turcia, de exemplu, să continue să uh, încalce principiile statului de drept, principiile Uniunii Europene, drepturile și convențiile internaționale, să continue să încalce uh, drepturile fundamentale și să fie recompensate de Uniunea Europeană uh, care, să-i, care îi finanțează programele. Dacă, o, dacă țări precum Turcia și Albania, care încalcă uh, drepturile minorității uh, elene din această țară, dacă, deci, uh, continuăm să finanțăm aceste două țări care încalcă principiile europene, cetă, cetățenii vor uh, respinge Uniunea Europeană. Trebuie, în sfârșit, să impunem măsuri, sancțiuni pentru ca aceste țări să înțeleagă despre ce e vorba tocca i diritti umani Domnul Maulu. in maniera sbagliata, lo fa soprattutto quando si... Vorbim despre drepturile omului, însă o facem în mod greșit în acest raport. Când vorbim despre migrație, introducem două principii care creează condițiile pentru ilegalitate. Același lucru e valabil când se spune că o soluție e să nu respingem oamenii și că ar trebui să-i primim pe toți cei care încearcă să ajungă în Europa. După aceea se greșește de asemenea când se spune că ONG-urile trebuie susținute pentru că fac o muncă extraordinară, însă asta contravine realității din Mediterană. Acolo s-a creat o adevărată problemă, mai ales pentru Italia, dar și pentru restul Uniunii Europene. O Europa care, deși uh, susține sus și tare um, importanța drepturilor omului, a uitat Africa doar cuvinte mărețe în legătură cu acest plan miliardar de, pentru Africa de Nord, însă totul a fost uh, doar vorbărie, niciun euro nu s-a investit. Ne lipsește mm, realismul și pragmatismul în acest raport, de aceea eu voi vota împotrivă. Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Mihaela Șoedrova. Na paní komisařko, samozřejmě souhlasím s akcentem na právě. Mulțumesc foarte mult. Doamna comisar, bineînțeles, și eu sunt de acord cu faptul că trebuie să se pună accentul pe drepturile fundamentale și pe independența statelor membre. Și adevărat că unele state membre au probleme în acest sens. Și eu sunt de acord cu faptul că articolul 7 trebuie să se utilizeze doar atunci când în prealabil s-a recurs la toate celelalte mijloace disponibile. În același timp, aș avea și câteva obiecții față de acest raport, în special faptul că se evaluează activitatea ONG-urilor în uh, zona mediterană. E foarte bine să ajuți oameni, dar nu să-i ajuți uh, și pe traficanții mm, de persoane. Trebuie să-i ajutăm în special uh, pe femei, pe copii și acest lucru nu e deloc ușor, mai ales în insulele grecești. Noi dorim să ajutăm în mod voluntar aceste insule, însă trebuie să ne gândim și la acordul pe care îl avem în ceea ce privește reproducerea sexuală. Asta este de competență națională. Uniunea Europeană ar trebui să susțină dreptul la viață și nu să susțină avortul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zaborska. Mulțumesc, doamna predseda. Tak ako každý rok pri tejto výročnej správy by som... Mulțumesc! În La fel ca în fiecare an când vorbim despre acest raport, aș vrea să vă amintesc că acesta este Parlamentul Uniunii Europene și Uniunea se bazează pe tratatele europene care nu introduc dreptul acestor instituții de a promova avortul așa cum nu permit statelor membre, nu permit rest, a impune unor state uh, să adopte sau nu convenții internaționale, cum este Convenția de la Istanbul. Se fac aproximativ 35 referiri la gen, 30 aproximativ referiri la sex și uh, o serie întreagă de referiri uh, la dreptul la avort. Însă se menționează numai o singură dată în acest raport libertatea de conștiință garantată de um, Carta Drepturilor Fundamentale ale UE. Acest text uh, promovează o viziune foarte îngustă a lumii, uh, tocmai de aceea voi vota împotrivă. Mulțumim. Începem cu intervențiile spontane. Jose Faria. Mulțumesc, Domnule președinte, acest raport al domnului Terry Crabas, pe care îl felicit, ne demonstrează că în anul 2017, deci la mulți ani după ce am avut Carta Drepturilor Fundamentale, existau în continuare anumite probleme legate de cadrul nostru legislativ, care e cel mai avansat din lume. Homofobia, violența împotriva femeilor, a copiilor, intoleranța religioasă, discriminarea persoanelor în vârstă sau cu handicap. Ce se întâmplă e în continuare destul de grav. În unele țări, eh, jurnalismul liber eh, este de asemenea afectat de corupția politică. Și ne întrebăm cu ce autoritate putem eh, condamna noi încălcarea drepturilor omului în alte țări dacă nu facem nimic cu privire la ce se întâmplă la noi? Trebuie să îi pedepsim pe cei care sunt vinovați de aceste cazuri. Dacă ignorăm aceste fapte, nu putem să spunem că suntem un stat de drept. Noi suntem moșteritorii unei etici umaniste. Asta trebuie să ne ghideze pe noi în acțiunile noastre. Eu ringrazio il coleg. Doamna Chinici, mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Terry Cabras și colegilor raportori din umbră. 2017 a fost un an când, din păcate, au fost foarte multe probleme legate de drepturile omului, egalitatea între sexe, drepturile minorilor și respectarea statului de drept. De aceea e important ca în raport să se sublinieze principiul că minorii niciodată nu trebuie să fie deținuți pentru că sunt arestați, pentru că sunt imigranți. Statele membre trebuie să ia măsuri de primire, de uh, incluziune, care să țină cont de vulnerabilitatea specifică a acestor minori. După aceea se fac recomandări în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor. Li se cere statelor să ratifice și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul. De asemenea, cer eh, statelor membre să aibă o justiție independentă. Așa cum a spus și CEJ, acesta este un element esențial din statul de drept, este condiție sine qua non pentru a menține încredere reciprocă în spațiul de libertate, securitate și justiție. Vă mulțumesc! Mulțumim, gospodine predsjedavajući čitajući are izvješće domnule președinte citind raportul am senzația că o persoană care nu este femeie un migrant sau un membru al unei minorități pur și simplu nu ar mai trebui să aibă drepturi cred că Trebuie să renunțăm la această narrativă de stângă care spune că drepturile omului sunt doar pentru o anumite categorii. Sunt milioane de persoane în Europa care n-au un adăpost, care au datorii sau familii care au fost date afară din casele lor. Sunt mulți copii care trăiesc în sărăcie și ai căror părinți nu le pot plăti nimic de mâncare. Demnitatea este un drept la care uh, pe care noi îl negăm de multe ori. Deseori promovăm tocmai uh, drepturile pentru a traversa în mod legal frontierele. Deci cred că drepturile ar trebui văzute în același fel și aparate pentru toți la fel. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă un vorbitor la Catch the Eye, după care vom trece la intervenția doamnei comisar, domnule Pitideos. panie przewodniczący! domnule președinte uniunea europeană este fondată printre altele pe respectarea drepturilor fundamentale însă multe state încalcă aceste drepturi. Putem uh, spune că e uh, fața ascunsă a lunii, însă Uniunea este și ea responsabilă, căci uh, încălcările drepturilor omului sunt tratate în mod selectiv. Anumite state membre nu sunt sancționate, însă altele sunt. Și asta în contextul în care Uniunea Europeană se preface că o interesează independența justiției. Însă uh, permite ca deputații uh, cataloni să fie încarcerați. Nu face, Uniunea Europeană nu face nimic în Grecia în momentul în care uh, deputații celui de-al treilea, cel mai mare partid din uh, Grecia, Zori Aurii, sunt persecutați uh, pe motiv că acest partid ar fi rasist și xenofob. Uniunea Europeană nu mai poate să continue așa. Mulțumesc. Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct. Intervențiile deputaților dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc. Vreau să reacționez la ce am auzit astăzi aici. Eu resping ideea că am avut o abordare să lumea, fără nicio excepție. A trebuit să reacționez la acest lucru. Permiteți-mi să închei subliniind importanța Agenției Drepturilor Fundamentale. Dezbaterea a demonstrat că avem o serie întreagă de tendințe și evoluții periculoase. Deci avem treabă de făcut pentru a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor din Uniunea Europeană. N-am prea vorbit prea mult despre faptul că societatea civilă uh, este și amenințată. Nu prea am vorbit despre libertatea de expresie, despre libertatea și pluralismul mass media care trebuie să fie protejate. Eu cred că avem nevoie de dezbateri și în legătură cu aceste subiecte atât de importante. De asemenea, nu s-a vorbit despre o nouă tendință, incitarea la ură, situația problematică legată de dezinformare prin Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a-i proteja pe cei care sunt uh, atacați pe internet. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să ne continuăm discuțiile în legătură cu aceste subiecte atât de importante. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar, dragi colegi, vă rog să luați uh, loc, păstrând liniștea. Și acum ultimele cuvinte din partea raportorului nostru, domnul Josep Maria Teric Avras. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru susținere. Raportul acesta va transmite un mesaj clar, și anume că promovarea și garantarea demnității umane, a libertății, a democrației, egalității, a statului de drept și a respectării pentru drepturile omului pot face Europa unică în lume ca proiect politic. Doar punând bunăstarea oamenilor în centrul politicilor UE și a deciziilor noastre, doar în felul acesta vom reuși să fim din nou alături de cetățeni. Iată de ce deși Carta stabilește drepturile fundamentale care trebuie respectate, cred că ar trebui să denunțăm în continuare și să abordăm toate acele încălcări ale prevederilor Cartei. Este responsabilitatea noastră să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să ne confruntăm când e Mulțumesc, dezbaterea se încheie și votul va avea loc chiar astăzi. Mulțumesc pentru cooperare, am depășit timpul cu 1 minut 49 de secunde. Trecem la vot imediat. Dragi colegi, vom începe și cer tuturor celor care nu s-au așezat încă să o facă. Domnul Andrieu, în special. j'imagine que tout le monde est à peu près installé. Nous allons pour... Bănuiesc că toată lumea s-a așezat. Cât de cât începem cu voturile. În primul rând, raportul domnului Curumbașev, instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive. Dânsul a cerut cuvântul, așa că aveți cuvântul pentru două minute. Domnul Curumbașev. Este în sală? y 아니다. le Nu-l văd în sală, așa că trecem la vot. Da, vă rog, nu vă supărați. Imediat. Vot unic, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adopta Raportul domnului Băghe, pilon comercial al acordului de asociere cu America Centrală, vot cu apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 Se adoptă. Nu, se respinge, spune președinta. 1 CP5 în două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 CP6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 CP7 pentru împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, vom face o verificare, s-a deschis votul. S-a închis votul. Era destul de clar. Vă rog să ridicați mâna data viitoare, se adoptă. 21 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal la 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1 CP8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vot cu apel nominal la amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1CP9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 1 CP10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 CP11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 CP1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 CP12 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Șapte CP2, 1 CP13 și 15 CP2, vot cu apel nominal pentru toate, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La următoarele amendamente 7 CP3, 1 CP14, 15 CP3 s-a deschis votul, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. 7 CP4, 1 CP15 și 15 CP4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 7 CP5, 1 CP16 și 15 CP5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 1 pe 17 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 CP18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 22 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 9 de și 23 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1CP19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal la amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 37. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. 11, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2 și 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 CP20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 CP21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 1CP22 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, vom face o verificare. S-a deschis votul pentru 1CP22. S-a închis votul. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respingem. 18 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 CP23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 4D și 19D pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 1 CP24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. Se deschide votul la amendamentul 5. S-a închis votul. E clar adoptat. Votăm acum propunerea comisiei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Dau cuvântul raportorului, domnului Fernandez. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește regula 59.4, cer ca acest raport să fie trimis înapoi Comisiei pentru negocierile interinstituționale. Je mets cette proposition. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci dosarul este uh, trimis la Comisia competentă pentru demararea negocierilor interinstituționale. Pare un raport de la fără să mai pierdem timpul, trecem mai departe la raportul doamnei Gal. Începem cu amendamentele comisiei responsabile în bloc 1 până la 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica, vă rog. S-a deschis votul la 6. Le vote clos. S-a închis votul și se adoptă. Votăm 7. Cine este pentru? Împotrivă? E cam tot la fel, deci vom verifica să nu greșim. Votăm la 7. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă, aș spune eu. Trecem la votul privind propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Cumpula Natri, programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom. Amendamentele Comisiei Responsabile în bloc sunt multe. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele... Amendamentul 2 pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Se adoptă, mă scuzați, spune doamna președinte. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. 6 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm amendamentul 30, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Apel nominal la 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 16. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm 34, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm 35. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Văd că nu mai aveți același entuziasm pentru ridicarea brațelor. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 5. S-a închis votul. Și se adoptă cu largă majoritate. Amendamentul 31, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm 32, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul Se respinge. Votăm 33. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Încheiem cu votul privind propunerea comisiei prin apel nominal. S-a deschis votul. Pe vot e clos. S-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe la raportul domnului Mato, raportul anual al Băncii Centrale Europene, aliniatul 2, text original, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Text original, aliniatul 3, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Textul original, aliniatul 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, aliniatul 16, pe două părți. Prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul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 respinge. Recitalul, ă, considerentul C, textul original, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apel nominal la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm rezoluția în, în totalitatea sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe la raportul domnului Torvald, Uniunea Bancară, raportul anual pe 2018. Începem. După aliniatul 1, amendamentul 9, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10, vot prin apel nominal. S-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge, nu avem vot prin apel nominal pe 12, deci uh, vă întreb cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot prin apel nominal la 13, deci deschid votul la 13. S-a închis votul. Se respinge. Vot prin apel nominal la 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 4D, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 6 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot prin apel nominal la amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Votăm 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot prin apel nominal în ceea ce privește rezoluția în totalitatea sa. S-a deschis votul. vot pardon. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la Excela punerea în aplicare a acordului comercial UE, Columbia și Peru. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm această parte, deschid votul a doua parte a amendamentului 4. S-a închis votul. Și se adoptă. Textul original la alineatul 18 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 5. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 6. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Le vot e clou. S-a închis votul și se respinge. Și rezoluția în totalitatea sa, apel vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Ultimul raport pe care îl votăm este raportul domnului Terry Cabra, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017, aliniatul 7 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, textul original aliniatul 10, cine este pentru, Doriți să verificăm a doua parte a lui aliniatului 7? Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 10, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, aliniatul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm aliniatul 15. Într-adevăr, a fost la limită. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 23, textul original, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Referirea 22, vot prin, amel, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Considerentul F pe două părți, prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, votăm rezoluția în totalitatea sa, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul, încă nu trebuie să retrageți cartelele de vot și se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi!